Dear colleague, I think we, uh, we have to assume that uh, we are all here. Dragi colegi, uh, cred că suntem toți aici, prin urmare o să deschidem primul punct al ordinei de zi. Continuăm reuniunea de ieri. Avem un schimb de opinii privind uh, Brexit la punctul numărul 9 cu participarea președintelui grupului de coordonare Brexit Steering Group din partea Parlamentului. Nu mai văd alți membri din acest grup în afară de mine, prin urmare voi începe prin a sublinia punctele cele mai importante. Aș dori așadar să arăt că în decembrie am uh, făcut un progres foarte important. Uh, am ajuns la un acord în ceea ce privește evaluarea uh, procesului și prin această evaluare am considerat că s-a făcut suficiente progrese pentru a merge mai departe. Sunt sigur că Guy Verhofstadt ne va vorbi despre raportul comun care a fost publicat împreună cu Regatul Unit de către echipa de negociere a Uniunii Europene. Și cred că în față avem uh, niște provocări și mai importante decât cele din trecut, pentru că va trebui să facem, uh, să, să lucrăm uh, pe mai multe planuri în, în paralel. AFCO așteaptă să vadă textul um, acordului uh, de uh, retragere, care va fi bazat pe mm, uh, raportul comun și sigur că trebuie rezolvate și alte aspecte legate de separare. Perioada pe care avem în față, așadar, va necesita cu siguranță o abordare unitară din partea instituțiilor europene și cred că este momentul să luăm în calcul uh, o cooperare și mai strânsă cu ceilalți parteneri, Consiliul, statele membre, sigur în sensul continuării procesului Brexit. Această cooperare și mai strânsă cred că va fi importantă. De asemenea, va trebui acum să o acordăm o atenție sporită coerenței tuturor acestor uh, demersuri paralele. și mă gândesc aici la coerența între uh, faza între, între retragere, faza de tranziție și următoarele aspecte legate de separare și aici vedem niște uh, momente de, de conexiune importante și nu în cele din urmă sper că reuniunea coordonatorilor rafco de astăzi va alimenta și mai mult această dezbatere și vom continua să fim o platformă aici la AFCO pentru, o, pentru discuții des, dis, deschise privind Brexit, ce s-a realizat și ce ne așteaptă de acum încolo și uh, sper că înțelegem cu toții că intrăm într-o perioadă în care timpul este crucial, nu avem uh, suficient timp să ne ocupăm de absolut toate aspectele în joc dacă nu uh, lucrăm într-un mod eficient și coordonat la nivel european. După această introducere aș dori să-i dau cuvântul uh, coordonatorului uh, negocierilor Brexit din partea Parlamentului, Guy Verhofstadt. Guy, ești binevenit să ni te alături la prezidiu sau dacă preferi să vorbești de acolo ca membru în AFCO. Cred că este un loc foarte potrivit, sunt în mijlocul stălii. Iar pentru sunet este și mai bine. Mulțumesc foarte mult. Pot numai să confirm ceea ce ne-ați spus. De la aprobarea raportului de progres de către negociatori și la decizia Consiliul European de a trece la faza a doua a negocierilor, acum ne pregătim pentru trei provocări cheie. Prima ar fi să traducem și să formalizăm raportul de progres într-un acord de retragere. Pe cele trei problematici principale este vorba despre problema Irlandei, și acordul financiar, dar asta nu înseamnă că nu sunt și alte probleme. Uh, avem o listă lungă, în plus față de acestea, o listă lungă de probleme care sunt încă în curs de rezolvare și care trebuie discutate de către echipele de negociere și eu asta și fac acum, acestea, și care trebuie incluse și în acordul de retragere. Un exemplu, Euratom, o problemă care trebuie să fie rezolvată înainte de acordul de retragere, pentru că trebuie să se regăsească acolo. De asemenea, chiar dacă s-a ajuns la un acord privind uh, raportul de progres, pentru Parlament încă mai sunt uh, probleme nerezolvate care trebuie să fie clarificate în uh, acest acord de retragere. Un exemplu, uh, drepturile cetățenilor, cum am spus în uh, rezoluția noastră deja, principalul punct aici la drepturile cetățenești nu este neapărat legat de drepturile care intră aici, pentru că majoritatea problemelor principale au fost rezolvate. Uh, trebuie rezolvată și problema um, soțului sau uh, soției pe viitor și trebuie să înțelegem că avem 3 milioane de cetățeni europeni care trebuie să uh, înainteze o cerere, să facă tot felul de demersuri pentru actele lor. Uh, cu posibilitatea ca, ă, ă, ă, ca Ministerul de Interne să refuze demersul respectiv sau cetățenii europeni pot să facă o simplă declarație și în această dimineață am primit o sugestie interesantă din partea unui cetățean care trăiește în Regatul Unit și care mă întreabă de ce nu se poate face un demers colectiv pentru toți cetățenii europeni. Deci Uniunea Europeană să colecteze toate numele și identitățile cetățenilor care trăiesc în Regatul Unit. Uh, în orice caz, procedura trebuie să fie uh, definită și trebuie să facă parte din acordul de retragere. Prin urmare, va fi foarte important important acest aspect pentru comisia noastră, pentru AFCO, dar și pentru LIBE, jurii, uh, pentru comisia de ocupare, de asemenea, uh, care trebuie să se asigure și să garanteze, să analizeze această, această propunere de procedură care se va regăsi în acordul de retragere. Și am cerut împreună negociatorului european să, uh, negociatorilor europeni să fim informați uh, înainte de publicarea acestui uh, acord de retragere cu privire la modul în care sunt acoperite drepturile cetățenilor. Nu știu cum vom organiza asta concret, uh, Asta trebuie să vedeți dumneavoastră, dar poate ar fi o idee bună să avem o consultare a AFCO pe textul, uh, pe propunerea de text. Sigur că nu va fi un aviz final, pentru că acesta se va pronunța pe întregul pachet atunci când îl vom primi la AFCO, dar am dorit să vedem textul, uh, propunerea de text, proiectul de text, pentru că uh, AFCO ar trebui să aibă acces la acesta și să fie consultată. Uh, chiar dacă nu este o procedură formală, pentru că procedura formală poate să aibă loc numai la sfârșitul anului, după octombrie 2018. Uh, A doua sarcină importantă pe care o avem în aceste negocieri este acordul privind tranziția. Și acest acord privind tranziția ar trebui să fie încheiat în următoarele luni înainte de lansarea negocierilor privind uh, viitoarele relații. Cu privire la această tranziție, doamnă președinte, uh, din partea Consiliului s-au publicat niște linii de negociere care au fost uh, um, examinate și de grupul nostru și care respectă, de altfel, propunerile Parlamentului din cele trei rezoluții pe care le-am adoptat în plen. Ceea ce înseamnă că tranziția înseamnă o tranziție completă. Nu e ceva aleatoriu, adică o tranziție pentru anumite aspecte, dar nu pentru toate. Este vorba de întreg achiul comunitar. Singura diferență, Regatul Unit nu va mai fi uh, reprezentată în instituții și în procesul de luare a deciziilor, dar ul comunitar continuă să se aplice. Deci Regatul Unit nu va mai fi în Parlament, în Comisie, în Curtea de Justiție, în Curtea de Conturi și în celelalte, nici în celelalte organisme ale Uniunii Europene. Tranziția în liniile directoare înseamnă continuarea calității de membru, dar fără posibilitatea de a uh, decide asupra achiului. și am avut discuții foarte lungi uh, pe aceste subiecte în lunile anterioare. Noul sistem care se va aplica cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit se va aplica numai după, retra... re... după acordul de retragere și după perioada de tranziție. Și propunerea pentru o perioadă de tranziție este ca ea să meargă până în decembrie 2020. În prima sa rezoluție, Parlamentul a fost mai deschis și mai flexibil, stabilind un maxim de trei ani. Propunerea însă pe care o avem pe masă acum este să mergem până în decembrie 2020. Chiar dacă poate exista și aici o flexibilitate, nu este nimic uh, bătut în cuie, trebuie să fie pe 31 decembrie sau poate câteva luni mai târziu. Ideea este, este de a avea o limitare la câțiva ani. Iar pe conținut nu mai este nicio discuție, întregul achi, sigur, și faptul că în acea perioadă Regatul Unit nu va mai fi reprezentat în diferitele organisme ale Uniunii Europene. Și a treia sarcină pe care o avem de asumat și anume, din martie aprilie să lansăm discuțiile privind viitoarele relații, odată ce ne-am pus de acord asupra tranziției. Aici, la viitoarea relație, încercăm să ne pregătim împreună cu Consiliul și aș spune în paralel pe cum ar arăta relațiile pe viitor între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Comisia uh, organizează seminarii în camera cu grupul de lucru al Consiliului pe Brexit și grupul uh, de coordonare a Brexit din partea Parlamentului. Și conținutul acestor discuții este întotdeauna același, anume să analizăm toate capitolele care vor fi importante pentru viitoarea relație. Comerț, transporturi, aviație mai ales, pescuit, securitate internă, securitate externă, apărare, afaceri externe și altele, și guvernanța tuturor acestor politici. De fiecare dată, în aceste seminarii în camera, separate, deci ele sunt separate, spuneam, uh, Parlamentul și uh, Consiliul nu, se, nu sunt amestecate în aceste uh, ședințe și sunt invitați de asemenea și uh, președinții comisiilor uh, relevante pentru subiectele respective, precum și coordonatorii grupurilor care sunt reprezentate în grupul de coordonare Brexit. Am avut astfel de discuții, de exemplu, și ieri, uh, discuții cu Comisia Transporturi. Uh, uh, subiectul era um, aviația, apoi am avut și subiectul pescuitului împreună cu Comisia Europeană și miercuri, de exemplu, avem discuții privind securitatea externă și securitatea internă, precum și afacerile interne. Acestea sunt așadar uh, subiectele stabilite pentru miercuri. Din punctul meu de vedere, mai este și un subiect foarte important, guvernanța, unde AFCO și coordonatorii, cel puțin din AFCO, ar trebui să fie reprezentați. E vorba de guvernanța întregului pachet și a întregului acord și viitoarele relații. Cum va funcționa această guvernanță? Va exista un mod specific de guvernanță, pentru că Regatul Unit nu va mai fi membru și e nevoie de stabilirea acestui aspect de guvernanță pentru viitoarele relații. Iar data unui seminar pe această temă va fi stabilită în următoarele zile. Așadar, încercăm așadar să pregătim din punct de vedere al Parlamentului o nouă rezoluție care va fi prevăzută pentru conferința președinților uh, în luna martie și apoi și pentru plenul uh, uh, tot Parlamentului în martie, care să arate viziunea pe care o avem noi asupra relațiilor viitoare dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. Am făcut, de asta, de, am făcut asta deja la un nivel mai general în prima rezoluție și de altfel și în a doua și în a treia. Ne-am referit la ideea noastră de a pune în aplicare articolul 207 din tratat, ceea ce înseamnă un acord de asociere care oferă suficientă uh, flexibilitate pentru um, stabilirea acestor relații, însă este clar um, că lucrurile merg mai departe de atât. În rezoluție am spus deja că vedem patru piloni pentru acest acord. Un pilon um, comerț și economie, apoi cooperare tematică, exemplu cercetare, educație, un pilon privind securitatea internă și afacerile interne și un al patrulea pilon privind dimensiunea externă, apărare, afaceri externe, etc. Și acum avem nevoie de mai mult de atât. Into uh, the uh, uh, resolution or clear în rezoluție va figura concepția noastră clară în legătură cu uh, acest acord, cum îl vedem noi? Cum vedem noi această cooperare, de exemplu, pe chestiuni legate de securitatea externă? Toate astea trebuie făcute în cadrul acestei noi rezoluție, ca împreună cu rezoluția și liniile de orientare care vor fi adoptate de Consiliu pe 23 martie, în paranteză, trebuie să le luăm înainte, deci să fie în mod normal sesiunea plenară de la jumătatea lui martie, deci trebuie să fim gata încă din primele zile ale lui martie cu această rezoluție. Am închis paranteza și în ce privește modul în care formulăm rezoluția, vom implica, desigur, toate comisiile, ce privește guvernanța, AFCO va juca un rol cheie, asta pentru a descrie modul în care percepem noi ca fiind această guvernanță a viitoarelor noastre relații. Deci toate astea să figureze în rezoluție. Aceasta ar fi, doamnă președinte, prezentarea mea în ce privește situația la ora actuală. Noi cred că acum intrăm în partea cea mai dificilă. Toată lumea a fost că prima parte a fost mai dificilă, dar eu cred că cea a doua parte va fi și mai dificilă și mai intensă. Și toate astea trebuie să ne ducă la formarea unui pachet care să fie acordul de retragere în cel de doilea rând acord uh, privitor la tranziție ca parte a acordului de retragere, pentru că tranziția se va face în conformitate cu articolul 50, nu va fi un proces separat sau un document separat și apoi o declarație politică în legătură cu viitoarele relații cu Regatul Unit. Și poate ar fi interesant să vă spun că mm, partenerii noștri de la Consiliu cei 27 de șefi de stat și de guvern își doresc uh, să fim acolo cât mai precis posibil în această declarație politică. Deci ca toată lumea să știe foarte bine ce vinde și ce cumpără atunci când spunem da, ne dăm acordul uh, acest, uh, această convenție globală și atunci această declarație va, va, va trebui să aibă un răspuns cu da sau nu în anexă la acordul de retragere. Deci e interesant că este o anexă la acordul de retragere, asta însemnând că și noi avem un cuvânt de spus despre asta, nu doar despre acordul de retragere în sine, dar și de, despre tranziție ca partea sa, ci despre anexă cu declarația aceasta politică ce va descrie viitoarele noastre relații. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. And I would like now to start with, with coordinators. Uh, mulțumesc. Acum începem cu coordonatorii. Georg Schöpflin. Thank you very much, Chair, and my thanks to... Mulțumesc și mulțumesc și domnului Făhofstad. Ne-a prezentat foarte clar uh, chestiunile în joc. Um, aș avea un număr de elemente punctuale, dar nu generale. În primul rând, pe chestiunea guvernanței despre care ați vorbit. Întreb, există un sistem de guvernanță care se prevede a fi operativ și după retragere? sau este doar ad hoc? Se va aplica doar pentru perioada de tranziție? Suspectez sau presupun că după ce sistemul va fi pus pe picioare, va funcționa și pe termen mai lung. Și mă întreb, ați avut reacții din partea interlocutorilor britanici pe tema asta? Bun. Un al doilea element sau o doua întrebare? Dacă mi-amintesc eu bine, n-ați menționat problema jurisdicției. Știm cu toții, Curtea Europeană de Justiție are, este o linie roșie pentru guvernul britanic, dar ce sistem, ce jurisdicție se va aplica? E clar că vor exista fricțiuni, pentru că exercițiul acesta este foarte dificil pentru cei, cele două părți. Deci mă întreb dacă sunt discuții, ă, trebuie să fie și pe tema asta. Ce mecanism de soluționare a unor litigi se prevede și în legătură cu ultimul punct, acea declarație politică uh, despre viitoare relații uh, UE-Regatul Unit. Întreb, declarația asta se face pur și simplu la nivelul de șef de stat sau va fi dezbătută și în parlamentele naționale? Semnul întrebării, desigur. Mulțumesc. Can acceptați mai multe întrebări deodată? Bun, Mercedes. Uh, Poate toți, să lăsăm toți coordonatorii. Doamna Bresso, în franceză. Uh, interesante întrebările domnului Schöpflin eu uh, aș avea o mică întrebare ca să înțeleg mai bine ce, spre ce fel de acord ne îndreptăm în legătură cu acordul de retragere. Chestiunea liberei circulații a cetățenilor, a, a cetățenilor britanici în întreaga Europa, a fost ea rezolvată sau nu? Asta ar fi un punct minor, dar totuși interesant. În ce privește acordul de tranziție, Văd că lucrurile sunt clare. Acum, în ce privește declarația politică, așadar, asta ar fi, practic, nucleul unui viitor tratat. Și un viitor tratat ar fi oricum unul mixt, dacă am înțeles bine. Însă, în schimb, tratatul de retragere cu cele trei chestiuni despre care ați vorbit ar fi doar un tratat european, care sigur ar fi aprobat de Consiliu Consiliul European din punct de vedere politic ce... și, și de Parlamentul European. Așadar, în ce privește viitoarea guvernanță, am și eu o întrebare, așadar, se va referi ea doar la perioada de până la ieșire sau și după ieșire, când se ne va negocia tratatul definitiv pe, cele patru, pe cei patru piloni pe care i-ai menționat, ar fi un tratat internațional, dacă am înțeles bine, pe modelul relațiilor cu Norvegia sau cu Elveția. sau în fine, modelul Canada pentru partea economică, dar un nou model uh, ce privește restul, pentru că la ora actuală nu avem un exemplu, un, un precedent, deci ar fi un lucru complet nou. Astea ar fi întrebările mele și mulțumesc. Cred că ai făcut o treabă foarte bună și foarte satisfăcătoare pentru noi toți. Uh, pan Kazimierz Ujazdowski. I would like to speak Polish. Uh, mam, mam jedno... Domnul Jazdowski uh, Polona. Mulțumesc, domnule Verhofstadt. Și uh, mă voi referi la mm, partea juridică sau forma juridică a acestui acord. Așadar, care este calendarul prevăzut de dumneavoastră? Credeți că va fi gata în întregime sau mm, pe rând, treptat? parte după partea sa. Ar fi bine să putem examina și prevederile una câte una. Deci, dacă ne-ați putea spune ceva în legătură cu calendarul și modul în care veți negocia acest, la final, textul juridic final. Mulțumesc și acum Barbara Spinelli. Mulțumesc, în primul rând, domnului Forhofstadt, pentru prezentarea făcută și pentru toată munca de până acum. Profit de ocazie ca să mă întorc la unul din punctele de la negociere de care m-am ocupat eu și pe care îl consider de uh, importanță fundamentală, și anume certitudinea juridică a depline, de, de respectare respectarea drepturilor întregului set de drepturi pentru cetățeni, full set of rights. Acordul din decembrie a fost un pas înainte foarte important în direcția asta, însă Chiar Parlamentul a recunoscut că au mai rămas chestiuni uh, nerezolvate și trebuie rezolvate înainte de încheierea acordului de retragere. Asta înseamnă că în decembrie noi am definit progresele în negocieri ca fiind suficiente. Acum trebuie să găsim soluții satisfăcătoare. Adică e vorba de a redacta un acord de retragere care să se refere la toate elementele necesare ca să se respecte promisiunea uh, făcută inițial, și anume că nimic din viața cetățenilor nu se va schimba. Știu foarte bine că acum, iată, se deschide o nouă fază a negocierilor în care se vor discuta chestiuni complexe privitoare la viitoare legături între părți, însă e de asemenea necesar ca incertitudinile care încă există în legătură cu uh, chestiunea la care m-am referit să fie rezolvate cât mai repede pentru ca cetățenii să aibă garanții efective și care să poată fi și puse în practică nediscriminatorii și globale, așa cum scrie în orientele Consiliului din luna aprilie anului trecut. voi, uh, mă voi referi aici pe scurt la chestiunile parțial indicate în rezoluție. Unele dintre ele au fost deja amintite aici de ghii, anume extinderea drepturilor uh, către viitorii parteneri, caracterul declarativ al statutului uh, modificat, caracterul obligatoriu al deciziilor CEJ în ce privește cetățenii, garanția viitoarei libere circulație cetățenilor Regatului Unit pe teritoriul Uniunii Europene, că uneori drepturile și procedurile sunt sinonime, sau cel în acest caz. Cred că mai sunt și alte elemente care trebuie să le dedicăm atenția și aici uh, vă invit să citiți nota tehnică de comparație pregătită de negociator pe data de 8 decembrie cu o listă detaliată a chestiunilor în legătură cu care s-a ajuns la un acord și mai ales punctul 58. La rubrica Other Matters se indică o serie de chestiuni uh, evocate de guvernul britanic și considerate de comisie ca fiind în afara mandatului uh, său, așa numitul scope. Citez uh, un exemplu, e vorba de chestiuni cum ar fi uh, lucrători detașați, posted workers, uh, întinderea teritorială a drepturilor economice, viitoarele acorduri în materie de asistență sanitară. Toate acestea sunt puncte care cred eu că ar trebui să apară foarte clar în viitorul acord de retragere. Și, în fine, vreau să mai subliniez două cerințe pe care ar trebui să și le asume Parlamentul și care actualmente apar în raportul comun de, din luna decembrie. În primul rând, actualele negocieri nu reprezintă în niciun fel o ocazie pentru a reduce standardele și garanțiile prevăzute actualmente în Uniunea Europeană. Mă refer mai ales și mi-ar plăcea să am și un răspuns din partea domnului Păhoștat. Mă refer, deci, la faptul că Comisia e deschisă la posibilitatea ca și statele Europei 27 să aibă recurs la proceduri asimilabile la așa numitul settled status propus de guvernul englez, ceea ce e preocupant. Asta ar fi numele unui așa numit principiu de reciprocitate, aliniatul 16 al raportului comun. În al doilea rând, și închei. Apărarea drepturilor nu trebuie să, să, uh, să se bazeze pe o dihotomie prevăzută la alineatul 6, deci uh, linie de demarcare între trecut și prezent. Și nu pe asta trebuie să se bazeze gradul de protecție a drepturilor. Exercitarea drepturilor care derivă din legislația Uniunii, despre care astăzi se discută, se baza pe o așteptare legitimă ca acestea să fie realizate în practică, parte fiind aceasta ca a conceptului de cetățenie europeană. Astfel încât există o așteptare de protecție permanentă a drepturilor, atât pe ziua de azi cât și pe ziua de mâine. Și așa trebuie să și rămână lucrurile, cred eu. Și închei, totuși, chiar închei de data asta, aș vrea să știu de la Ghi, care sunt principalele idei în legătură cu guvernanța din punctul de vedere? Mă interesează asta și ca coordonator al AFCO pentru a vă pregăti pentru munca ce urmează. Mulțumesc! Thank you, Madam Diane James, and then Martina Mihalboni and Diane... Mulțumesc, doamna James, apoi Martina Mihalboni și doamna Dodds. Și cu asta încheie lipsa. Diane James, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, și la mulți ani, nou fericit tuturor, că n-am avut ocazia până acum să vă urez, deși suntem aproape de sfârșitul lui ianuarie. Domnule Forhoștat, mulțumesc, ca de obicei, pentru informații. Dacă e să vedem ce scrie astăzi în presa din Regatul Unit, se pare că sunt doi membri ai grupului acestuia de orientare Brexit care au anunțat deja că Regatul Unit uh, Uh, va, își va da acordul pentru un uh, aranjament sau o convenție tip UE-Norvegia. Uh, Din păcate, în această dimineață, iată, domnul Făhofstad, eu cred că ne-a făcut o prezentare foarte fiabilă, însă avem alte două persoane care în presa Regatului Unit spun că se s-a ajuns deja la un acord de tip Norvegia. Și vă întreb, doamnă președintă, nu puteți cumva să obțineți ca acest grup de coordonare Brexit să vorbească pe o singură voce, nu să fie această discordanță, cum am avut în această dimineață. Acum trec la întrebări, dacă îmi permite, domnule Fărhoftat. De fiecare dată, pe drept cuvânt, vorbim despre drepturile cetățenilor, dar percepția în Regatul Unit, poate puteți corecta sau să faceți un comentariu, percepția ar fi că doamna prim-ministru Theresa May uh, și-ar dori un acord reciproc pentru cei peste un milion de uh, cetățeni britanici care trăiesc pe continent și, de fapt, Uniunea Europeană e cea care a blocat acest acord. Bun. Uh, e vorba, de, pe de altă parte, de 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit. Și e bine că vreți să aveți grijă de ei, însă eu vreau să-i apăr pe cei aproape 2 milioane de uh, britanici care trăiesc pe continent. Ei, pe drept cuvânt, uh, merită un acord și, din câte înțeleg eu, uh, pentru moment, e clar că oferta uh, uh, prim-ministrului și guvernului britanic a fost uh, respinsă sau chiar ignorată de Uniunea Europeană. Deci dacă puteți să ne lămuriți, ar fi foarte bine. Și o mm, întrebare finală. Acele viitoare relații. Păi, iată, e foarte clară diferența între ce spune domnul Macron, iată săptămâna trecută s-a deplasat în Regatul Unit, și ce spune pe altă parte domnul Barnier, șef al echipei de negociatori. Poate faceți un comentariu. De ce există această discrepanță între mesajele uh, acestor, uh, acestor doi politicieni? Mulțumesc! Thank you very much. And the next is Martina Anderson. Mulțumesc acum Martina Anderson. Uh, thank you, Chair. And, uh... Mulțumesc și mulțumesc lui Ghifa Hofstad pentru prezentarea făcută în această dimineață. Ce cred eu că lipsește în această prezentare e situația Irlandei și ce face grupul de coordonare în acest sens. N-am auzit nimic se pare că e un capitol separat în faza a doua, toată chestiunea asta cu frontiera între Irlanda și Irlanda de Nord. Încă există contradicții în ce privește raportul comun, lipsă de claritate, ambiguitate. Am auzit la David Davids că nici nu se uscase cerneala de pe raport, a spus că era doar o declarație de intenție. Deci, când se vor traduce toate astea într-un text cu valoare juridică? Ar fi bine să ă, știm și noi sigur dacă angajamentele guvernului britanic se vor traduce și în ă, măsuri juridice și nu trebuie eu să vă reamintesc cred că comisia noastră știe foarte bine ă, ce se întâmplă cu acordul din Vinerea Mare din Irlanda, care a tot fost susținut în diverse rezoluții. Trebuie să se facă referire la acordul din Mirea Mare în toate părțile uh, documentului pe care discutăm, dar ce cred eu că ar fi pericolul e că dincolo de reuniunea noastră e să înțeleagă bine oamenii ce înseamnă. Am vorbit cu uh, mulți, poate chiar toți eh, membrii comisiei noastre și cu alții din, alții din alte comisii și trebuie să înțeleagă bine oamenii toate capitolele acordului din Vinerea Mare. De aceea rog eh, grupul de coordonare să acorde mai multă atenție faptului că nu se pot nu se poate scădea nivelul drepturilor, mai ales pentru cei din Irlanda de Nord E un document internațional, toată lumea apreciază acest lucru, a fost sub egida ONU, Parlamentul a spus deja că se va respecta uh, acordul de Marea Mare în toate părțile sale. Sigur, e un cadru constituțional diferit, însă știm și Diane va vorbi după mine, nu trebuie să reamintesc eu oamenilor că uh, la vremea acelui acord, acum 20 de ani, uh, Partidul de UP, care acum participă la guvernare în Regatul Unit, se op- s-a opus acordului. Bine. Și atunci trebuie să uh, ne asigurăm că acordul este protejat și aplicat în toate părțile sale. Deci Parlamentul în lucrările sale și grupul de coordonare pentru Brexit trebuie să se asigure că nu va scădea nivelul drepturilor prevăzute în acordul de vinerea mare în niciun fel și că noi putem demonstra ce înțelegem noi prin vom păstra acordul din vedere mare în toate părțile sale. Și sigur că sunt multe moduri de a uh, o face. Unul din modurile ar fi ca să se aplice și Carta Drepturilor Fundamentale pentru Irlanda de Nord și trebuie să ne asigurăm că cei din Nord își fac auzită vocea în Parlamentul European. Știu că se vorbește despre uh, uh viitoarea despăgubire și rolul jucat de Parlament acolo. Există un raport care trebuie examinat. Au avut loc uh, schimburi de opinie din partea Consiliului care a dat mandat către Comisie și la ora aceea a spus foarte clar că uh, s-a referit, de exemplu, la Gibraltar când a vorbit despre extensia teritorială, dar oricum e un principiu. Uh, E un principiu care uh, s-a spus că va fi aplicat în toate uh, zonele pe care le controlează și pentru care e responsabil guvernul britanic. De aceea facem apel la Comisia de Coordonare ca să înțeleagă că trebuie să fie reprezentat la Parlamentul European și cei 1,8 milioane de oameni din Irlanda de Nord uh, care uh, se pot identifica ca fiind britanici și irlandezi sau amândouă ca o consecință a acordului din Virea Mare. Deci au și dreptul lor de a fi irlandezi și au și un pașaport uh, UE și nu am plecat uh, în nicio țară terță și în contextul acordului din Vinerea Mare Comisia noastră trebuie să se asigure că rezoluțiile și uh, să, să includă, să, să facă referire la acordul din Mirea Mare și să înțeleagă toți europarlamentarii că a fost un acord politic cu susținere internațională și acolo și-a jucat și Uniunea Europeană rolul. Deci pe baza asta, când uh, vorbim despre compensații, să asigurăm și că mm, suntem flexibili în acest raport pentru alocare de locuri și pentru Irlanda de Nord, însă în primul și în primul rând și spun asta lui Ghi și grupului de coordonare, trebuie să fiți activi ca să vă asigurați că în niciun caz nu va scădea nivelul de uh, drepturi pentru uh, cetățenii Irlandei de Nord. Acum 50 de ani, să nu uităm că uh, conflictul prin care am trecut uh, a făcut multe victime și a început în 1968-1969 în Irlanda de Nord din cauza că nu s-au recunoscut drepturile civile și nu s-au respectat. Deci vă rog să vă asigurați că Comisia AFCO și Parlamentul European nu ne duce la un punct în care oamenii uh, să vadă că nu li se respectă drepturile politice, iată, la 50 de ani după uh, ce a demarat din nou conflictul. Mulțumesc acum, Mihal Bob. For precise Vă mulțumesc pentru această descriere precisă a stadiul în care se află negocierile, am și o remarcă de făcut pe tema drepturilor cetățenești. Și anume, cred că trebuie să încercăm să găsim o soluție cât mai simplă cu putință. Lucrul acesta este foarte important pentru cetățeni, deci procedurile trebuie să fie cât mai simple cu putință. Și după aceea să nu uităm monitorizarea în acord se spune că uh, ambele părți vor numi instituții de monitorizare, dar cred că niște garanții pentru monitorizarea uh, aplicării drepturilor cetățenești de ambele părți trebuie să fie musai uh, incluse în lucrările noastre pe viitor. Doamna Doți este ultimul vorbitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De mai multe ori, în plenară, am spus că viitoarele relații între Uniunea Europeană și Regatul Unit ar trebui să se bazeze pe prietenie, cooperare și bună vecinătate. Regatul Unit, și mă refer aici și la Irlanda de Nord, a decis, au decis să părăsească Uniunea Europeană. Aceasta a fost alegerea democratică făcută de cetățenii britanici și această decizie trebuie respectată. Cu toate acestea, mă bucur că, iată, apar tot felul de știri conform cărora, spre exemplu, trupele britanice nu se vor retrage din Germania în cazul sau pentru eventualitatea în care serviciile lor uh, Uh, va fi ne- uh, vor fi necesare. Genul acesta de cooperare uh, mi-l doresc pe viitor. Mi-ar plăcea ca negocierile să decurgă fără tergiversări. Sper de asemenea că nu vor fi puse în discuții aspecte uh, care să ne împiedice a ajunge la această cooperare atât pe plan economic uh, cât și pe plan social, cercetare, dezvoltare și alte teme esențiale pentru viața cotidiană a fiecăruia dintre noi. Bine, acum aștept uh, pur și simplu uh, ca toate conversațiile din sală să, să se stingă. Doamna președinte, haideți să-i lăsăm pe colegii care intervin să intervină cu adevărat. Cei care vorbesc uh, sunt rugați să părăsească sala. Vom face o pauză de 5 minute înainte de vot, stimați colegi. Uh, vă rog să folosiți respectivele 5 minute pentru a, a purta discuții bilaterale, dar acum vă rog să faceți liniște. Vă mulțumesc. În ceea ce privește Irlanda de Nord, am câteva comentarii de făcut. acordul ar trebui să recunoască importanța relațiilor dintre nord și sud, dar și a relațiilor dintre est și vest. E important ca aceste uh, relații să fie incluse și în acordul în curs de negociere. Din punct de vedere uh, economic uh, și social, uh, locul Irlandei de Nord este alături de Regatul Unit. Și acum dați-mi voie să-i răspund Martinei în ceea ce privește susținerea pe care o acord sau nu acordului de la Belfast. Eu n-am votat pentru acordul de la Belfast, mulți din uh, alegătorii mei nu l-au votat de asemenea și nu l-am votat pentru că am considerat că acest acord le-a permis uh, criminalilor să părăsească închisorile înainte de a-și fi sfârșit pedeapsa. Asta însemna că multe victime din Irlanda de Nord nu au beneficiat de justiția uh, pe care considerau că o merită. Și uh, tocmai de aceea n-am votat în favoarea acestui acord. Dar acordul de la Bel- eh, Belfast nu generează de unul singur eh, situația de acum din Irlanda de Nord. Am avut mai multe acorduri și, rela- și situația de, de o ține cont de respectivele uh, acorduri. Și ar trebui poate să le cunoaștem și noi mai bine. În ceea ce privește locurile suplimentare alocate Irlandei de Nord, la fel ca și în cazul Cataloniei și uh, suveranității Spaniei, aș cere acestei comisii să respecte suveranitatea Regatului Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord. Dragă Ghi, nu știu dacă colegii vor să te ascultă, dar eu îți dau cu, tot, cu toate astea cuvântul. Voi încerca, voi încerca să răspund. Voi încerca să răspund uh, foarte, foarte succint la patru uh, comentarii făcute de către domnul uh, doamna Mercedes Bresso și doamna Spinelli. Guvernanța. Guvernanța de care vorbesc eu vine după tranziție. În timpul tranziției, guvernanța este stabilită în achi, în tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Prin urmare, nu trebuie să regândim uh, guvernanța. Uh, pentru perioada aceasta de tranziție. Achiul comunitar se aplică. Însă, ar putea fi necesar și, de asemenea, ar, fi, ar putea fi posibil ca pe anumite teme să se organizeze consultă, uh, consultări specifice între uh, Uniunea Europeană și Regatul Unit. Și asta în timpul perioadei de tranziție. Spre exemplu, dacă Regatul Unit nu, este, nu mai este reprezentat în diverse organisme care iau decizii pe anumite teme, s-ar putea să fie necesară măcar consultarea Regatului Unit pe respectivele teme. Acum nu știu dacă cineva e interesat de răspunsul meu, dar până la urmă cred că acesta este răspunsul corect la întrebarea adresată de domnul Schöpflin și de alții. După aceea, monitorizarea juridică uh, Uh, va fi exercitată în continuare de CEJ, asta pe perioada tranziției. După tranziție va fi necesar un nou sistem. Dar n-aș putea spune cum va arăta acest sistem, pentru că acest sistem va depinde de viitoarele relații și de liniile directoare sau liniile roșii menționate de către Regatul Unit. Spre exemplu, dacă Regatul Unit decide că CEJ nu va mai putea supraveghea, atunci e clar că un acord de asociere precum cel cu Ucraina nu va mai fi posibil, pentru că în acest acord cu Ucraina, supravegherea sau monitorizarea de către CEJ este absolut esențială. Alt exemplu. nu, va putea, nu vom putea avea o uniune vamală, spre exemplu, dacă Regatul Unit spune că în domeniul uh, comercial își vrea suveranitatea deplină. Deci, uniunea vamală nu va mai fi posibilă pentru că, în cazul Uniunii Vamale, aceasta din urmă este singura care ia o decizie cu privire la comerț. Deci liniile roșii stabilite de către britanici vor fi cele hotărătoare pentru uh, viitoarele relații dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană. De asemenea, liniile roșii stabilite de Regatul Unit vor uh, stabili uh, și uh, supravegherea juridică care se va aplica. Din punctul meu de vedere, viitoarele relații vor fi mixte, asta, asta e clar. După aceea, doamna Breso doamna James uh, au vorbit despre cetățenii britanici. De la bun început am spus clar că cei peste un milion de cetățeni britanici care locuiesc pe continent uh, trebuie să beneficieze și pe viitor de drepturile lor. Un permis de reședință în, uh, într-unul dintre statele, al, statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să le ofere libera circulație în întreaga Uniune Europeană. Am spus asta de la bun început, am, ne-am gândit permanent la a, uh, drepturile atât a cetățenilor europeni cât și a, dreptul, a, uh, cât și a cetățenilor britanici. Din partea noastră s-ar fi putut ajunge la o decizie finală pe tema aceasta. Noi, Parlamentul European a spus clar că cei peste un milion de cetățeni britanici trebuie să se bucure de libera circulație în a, uh, întreaga Uniune Europeană atâta timp cât dețin un drept de reședință valabil valabil într-una dintre statele, dintre țările, state me, din, între țările membre ale Uniunii Europene. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, lucrurile erau clare și cred că până la urmă vor fi clare la final. După aceea, încercăm într-adevăr să fim cât mai preciși cu putință în ceea ce privește Irlanda. Vreau să-i spun doamnei Anderson asta. După aceea, uh, la întrebările doamnei uh, Spinelli, Cred că atunci când vine vorba de drepturile cetățenești, procedura e problema, nu drepturile în sine. Și această, această procedură va putea fi rezolvată în acordul de retragere. Bine, poate că n-ar fi rău ca a noastră comisia, noastră comisia să fie uh, consultată cât mai repede cu putință într-o manieră informală înainte de finalizarea acordului de retragere și spun toate astea și pentru colegii care nu erau interesați. Stimați colegi, urmează votarea. Vreau să întreb pe coordonator dacă putem începe, începe imediat sesiunea de vot sau dacă mai e nevoie de câteva minute pentru coordonare. Văd că nu există reacții din sală. Putem trece, prin urmare, automat la vot. No. Da, Uh, no, really, I don't. I don't need personal. You just start voting. uh, Mrs. I, I I, I see it. Just yeah. a second. V-am văzut. Așteptați o secundă. Două minute am vrea. Bun, deci unul dintre coordonatori cere o pauză de două minute o vom acorda. Două minute, nu mai mult.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 îi rog pe colegii care nu sunt eurodeputați și uh, poartă conversații în, în sală, ce deci aș vrea să-i rog să părăsească sala. Trecem la vot. Punctul 10 de pe ordinea de zi este vorba despre componența Parlamentului European, dar înainte de toate, haideți să verificăm funcționarea cartelelor noastre de vot. Uh, votul s-a deschis, deci un testăm pur și simplu instalația. Uh, we already see two... Vedem deja două voturi în plus de la PPE. But when you could you but could you Vă rog să controlați numărul de cartele mai avem un vot în plus. Bun, acum votul s-a închis. Să știți că o persoană n-a votat. Dacă nu apăsați butonul, să știți că votul dumneavoastră nu e calculat. Bun, acum uh, îmi dau seama că nu există probleme cu cartelele de vot, toată lumea le are. Trecem la vot 127, uh, amendamentul 127. Cine e pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un vot în plus de la PP. Respins. Compromisul M, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 128, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul N, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul O. În lista mea de vot găsiți compromisul O la pagina 9, cred. Ați ajuns la compromisul O? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm votul la compromisul O. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Un vot în plus de la PPE. One EPP too much. Could... Un vot în plus de la PPE. Dacă își poate cineva retrage cartela, perfect. Votul s-a închis. Se adoptă. We go to amendment 153. 153. Cine e pentru? Împotrivă abțineri să adoptă. Haideți să verificăm. Stimați colegi, regulile Parlamentului European spun uh, cum anume trebuie să interpretăm votul. Din punctul meu de vedere, votul a fost foarte clar în momentul de față, dar dacă vreți să verificați, uh, toate bune și frumoase. Deci, 153 verificăm, în mod normal l-am verificat, dar pentru că eu sunt flexibilă, deschid votul. Un vot în plus de la PP. Okay. So, You have to live with the biggest group. You have to live. Trebuie să vă împăcați cu grupul cel mai mare, măcar să coexistați. Okay. It's rejected. Sorry, we won for seven, we vote. 147 acum, cine e pentru? Împotrivă? abțineri. Verificăm. Haideți să verificăm. I am against figures, so I'm just... Okay. The vote is closed and it is adopted. Se adoptă. We go two pages further on. Trecem două pagini și ajungem la compromisul P. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 125. Cine e pentru? 125. Deci, pentru, împotrivă, 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, respins. Okay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 decizie pentru Consiliul European. Deci votăm acum uh, propunerea de decizie a Consiliului European cu privire la componența Parlamentului European. Sorry, so it's roll call vote. Vot prin apel nominal. Eu am câștigat. Votul s-a deschis. Votul s-a deschis. Votăm acum propunerea de decizie pentru Consiliul European. Votul s-a deschis. Înțeleg că o persoană nu votează din principiu. Uh, votul s-a închis. 21 voturi pentru, 4 împotrivă. Decizia a fost adoptată. Go to the... Și trecem acum la propunerea de rezoluție. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Okay. Amendamentul 13. Cine este pentru? Abțineri? se adoptă. Compromisul D, cine este pentru? D. D pentru moment, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 76, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Verificăm, vreți să verificăm? Amendamentul 76. 26, you have, no, EPP too much. If uh, it's okay. Ah, okay, we took it out. It is adopted. Se adoptă. 84. În cazul meu este după trei pagini. Amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Să deschizi votul. The vote is closed. S-a închis votul. Bun. S-a respins. Compromisul E. Cine este pentru compromisul E? Against. Cine este împotriva abțineri? Se adoptă. Cred că se adoptă. Și acum, amendamentul 94, partea a doua, care este o adăugire la compromis. Cine este este clar? Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că s-a respins, da? Da, este clar. Îmi pare rău, da? Se respinge. Vreți o verificare? Bun. S-a deschis votul la amendamentul 94, partea a doua. O persoană nu a votat, închidem votul și se respinge. 22 la 24. Acum, amendamentul 87, câteva pagini mai încolo. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm și aici amendamentul 87. și acum nu a votat o persoană. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul F. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. O, 107 este retras, atunci compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 100, 100 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm la 101. Da? 101. Verificăm. După... The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să așteptăm să așteptăm pe socialiști. 102, da? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 112 pentru. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 113 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. A. Se respinge. Amendamentul 4 în schimb se votează pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm partea a doua de la amendamentul 31, care este o adăugire la compromis. Partea a doua la amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, deci pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. La amendamentul 15 avem două părți. Prima parte pentru, 15 prima parte pentru, împotrivă. Putem verifica la amendamentul 15, partea 1, s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, compromisul I, M pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă. Verificăm la compromisul I. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul J, două pagini mai încolo, compromisul J, cine este pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Compromisul K. Guy Făhășa vrea să spună ceva? Intervenție fără microfon. Compromisul uh, K bis trebuie să-l votăm înainte de uh, compromisul K. Deci, Guy Hofstadt propune să votăm compromisul K bis înainte de compromisul K. Este cineva împotrivă? Votăm așa cum s-a propus, deci întâi K bis. Cine este pentru K bis? Cine este împotrivă? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Compromisul K bis. S-a deschis votul. se adoptă. Deci nu mai votăm ca. Compromisul ca este caduc. Compromisul L. Acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Socialiștii au fost pentru, da? Da, vă rog. Verificăm, verificare la L. Bun, verificăm la compromisul L. Cine... Uh, s-a deschis votul. Compromisul L se adoptă. Și acum uh, votul final. A, nu, mai avem amendamentul 34. Se corectează președinta. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm la amendamentul 34. S-a închis votul și se respinge. Și acum 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum vot prin apel nominal pentru um, propunerea de rezoluție. S-a deschis votul. Okay. The vote is closed and it is 20 to 4 to 1, so it's adopted. Se adoptă. Um, Dragi colegi, avem uh, colegi care doresc să ia cuvântul. Cine a fost primul? Gerard? Doamnă președinte, Doamnă președinte, Vreau să precizez Microfonul merge, ar trebui să ca toată lumea să tacă și să mă asculte. Știu că nu procedăm așa de obicei, dar pentru că sunt numai membru supleant, dar o să recunoașteți că particip la toate dezbaterile și la toate voturile. Nu am putut uh, participa la votul de verificare pentru că ar fi fost un membru PPE în plus, dar vroiam să precizez că am votat uh, practic tot ce a fost prezentat și mai ales lista eh, mai ales posibilitatea de a avea liste transnaționale pentru Parlamentul European. Vreau să spun asta, chiar dacă pare fără importanță, dar ca lucrurile să fie clare și să nu rămână ascunse. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Doar o explicație ca să știm ce ascultăm, pentru că avem trei cereri. Vreau să vă spun că Uh, regula 183 care reglementează explicațiile de vot în plen nu se uh, aplică comisiilor. Deci ceea ce fac colegii acum uh, nu folosesc doar um, o ocazie de a-și explica voturile ca în plen. Dacă avem timp, sigur că sunteți bineveniți să spuneți ce aveți de spus, dar să nu tratați acest timp ca un timp de explicație de voturi. Pablo Rangel acum. Rangel aș vrea și eu să fac o declarație. Cred că compunerea Parlamentului și consensul pe care l-am uh, obținut aici este unul uh, foarte larg. Uh, îi felicit pe raportori pentru această soluție foarte echilibrată pe care au găsit-o. Și aș mai vrea să spun că sunt împotriva listelor transnaționale, pentru că acestea ar aduce un, un dezechilibru între statele mici și medii, pe de o parte, și statele mari, pe de altă parte. În al doilea rând, acestea vor crește uh, abisul care există între cetățeni și reprezentanții lor, pentru că va exista o distanță foarte mare față de circumscripții. Vă rog, este explicația mea și aș vrea. Domnule Leinen, aș vrea să vă spun ceva am votat pentru rezoluție, dar împotriva listelor transnaționale și vreau să explic acest lucru pentru alegătorii mei. Al treilea punct. Nu există niciun fel de caz cu, de, de federație, de stat federal cu uh, circumscripții unice, nici în Germania, nici în uh, Statele Unite, deci este un uh, instrument pur și simplu anti-european. În statele federale nu există așa ceva, contrar a ceea ce se crede. Uh, și, așa cum am văzut, populiștii se bucură foarte mult uh, dacă s-ar aproba acest instrument, pentru că este o nouă oportunitate pentru ei să câștige alegeri. Dar trebuie să spun că am dubii juridice că am putea aproba amendamente privind listele transnaționale în acest raport, pentru că acest raport se referă la compunerea Parlamentului European și nu este un raport care privește legislația electorală. Președinta, dragi colegi, vă rog să nu lansăm nicio discuție acum. Sper că următorul coleg are doar o declarație scurtă și nu deschide nicio dezbatere. A, nu, nu, nu pot să permit să lansăm acum o dezbatere. Dacă vreți să discutați cu Paul Orangel, cred că o să puteți să faceți asta și cu ocazia dezbaterii în plen. Vă rog, nu faceți asta acum. În numele grupului ICR aș dori să să vă informez că vom face o reacție în scris uh, uh, de opoziție față de acest raport. Da, aceasta este poziția minoritară și puteți să faceți. Doamna Țapardel. Cred că, în primul rând, trebuie să le mulțumim celor doi raportori. A fost un uh, dosar foarte greu, negocierile au fost foarte importante și foarte intense Cred că este un efort al întregii comisii, am obținut un rezultat bun, avem o repartizare echitabilă a acestor mandate, echitabilă pentru toate statele membre în care acestea își pot uh, uh, se pot reprezenta în fața cetățenilor și poate că ar fi mai important să ne concentrăm pe votul pe care îl vom avea în plenară și pe discuțiile cu Consiliul. Mulțumesc frumos! Thank you, Jolainen, and I'm... You want to speak? Yeah, I of course respect uh, every... Domnul Jolainen, da, sigur că respect uh, opiniile tuturor membrilor acestei comisii cu privire la listele transnaționale. Dar trebuie să vă reamintesc că Parlamentul European a votat deja Uh, acum 25 de ani uh, pe marginea listelor transnaționale. Și în acea perioadă majoritatea a fost una uh, largă, mm, celebrul raport Anastasiopoulos. Dezbaterea a continuat de-a lungul anilor și crearea uh, partidelor politice europene și modelele Spitzenkandidaten uh, nu sunt neapărat uh, o regulă, pentru că ce pot face partidele politice europene dacă nu pot să facă campanie pentru mandatele lor în uh, alegeri europene? Cred că în ultimele luni am asistat la schimbări, pentru că avem din ce în ce mai multe guverne care sunt în favoarea listelor europene, la de, din Cipru până în Portugal, până în Portugalia, mai multe state europene au vorbit în favoarea acestor liste transnaționale. Deci ar fi foarte ciudat dacă dintr-o dată guvernele sunt pentru, iar uh, Parlamentul este împotrivă. Și n-aș vrea să uh, restrângem posibilitatea de dezbatere. Ar trebui să continuăm și sper că uh, plenul ne va oferi posibilitatea să continuăm această dezbatere. Cred că trebuie să ne deschidem în acest spațiu transnațional pentru a avea alegeri europene care să fie cu adevărat europene și să nu fie organizate în condițiile naționale. Mulțumesc foarte mult. A, acum vrea toată lumea să ia cuvântul. Pedro, poate tu o să vorbești la sfârșit, domnul Șepflin. Cine dorește să ia cuvântul, vă rog să ridicați mâna ca să vedem uh, cât timp putem dedica acestei uh, dezbateri. Max. Mulțumesc. Vor fi succint. Argumentele domnului Rangel sunt pentru mine foarte convingătoare și Sper că în plen votul va fi unul negativ și dacă nu, sper că votul va fi negativ în Consiliu cel puțin. Mulțumesc, domnul Șeplin. Un singur lucru către colegii din dreapta mea. Să fiți atenți la consecințele pe care nu le intenționați să, nu le intenționați să le vedeți. Poate să se întoarcă împotriva noastră. Mulțumesc, Mercedes. Eu cred că eh, Mulțumesc. Cred că trebuie să fim calmi, să reflectăm, să discutăm. Sunt convinsă că nu avem niciun caz de neconstituționalitate în votul nostru. Ba chiar sunt convinsă că dacă vor fi adoptate și dacă sigur și Consiliul va fi de acord, aceste liste transnaționale vor permite o mai mare implicare a cetățenilor europeni și, până la urmă, crearea unui spațiu politic de dezbatere europeană pentru alegerile uh, europarlamentare. Un moment important. Uh, eu cred că trebuie să discutăm cu sânge rece și mai mult calm. Țările mici, care se tem că nu vor mai fi reprezentate, că avem aceste cazuri, uh, Eh, dar acestora le-a răspuns eh, premierul irlandez săptămâna trecută și le-a spus, cum se vede și cum se vede de altfel și aici, eh, de la coordonator, nu întotdeauna marile țări sunt cele care au proeminența în Europa. Chiar nu e așa deloc. Să ne gândim la cum funcționează instituțiile noastre. Ar fi același lucru și pentru listele transnaționale. Și atunci invit pe toți să ne gândim cu calm pentru că asta, până la urmă, ar fi o mare victorie pentru întregul Parlament. Mulțumesc! Thank you, Elmar Brock. Mulțumesc, Elmar Brock. Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Leinen a spus că ar fi uh, logică existența acestor liste transnaționale din moment ce avem în candidat vreau să vă amintesc că în Germania există acești uh, candidați, șpiță candidați, dar nu există liste naționale. Prin urmare, iată, uh, cele spuse de domnul Leinen n-au nicio logică. În al doilea rând, acest spitzen candidat. Știți prea bine că în numele PPE am venit cu amendamentul pe tema aceasta la tratatul de la Lisabona. Uh, Uh, e important ca grupurile politice să numească acest uh, șpiț în candidat. El este important. În ceea ce privește listele trans transnaționale, în calitate de uh, federalist convins, sunt de părere că până și în sistemele federale lipsesc listele naționale, după cum spunea domnul Rangel. Însă, să nu uităm că și uh, în cazul Regatului Unit a fost hotărător acest lucru, însă importantă este cunoașterea candidatului de către alegător. Problema noastră este aceea că suntem prea departe de cetățenii europeni. Noi avem nevoie de apropierea de cetățeni, de încrederea cetățenilor, cetățenii trebuie să știe, să știe aleșii Uh, pentru a-i trage la răspundere în cazul în care fac prostii. Cu cât ne distanțăm mai mult uh, de alegători, cu atât situația se va înrău- înrăutăți. Faptul că guvernele doresc aceste liste transnaționale, da, îl înțeleg, pentru că listele transnaționale întăresc până la urmă Consiliu în detrimentul Parlamentului. Mai te pe cazau Urtundua. Mulțumesc și acum da, Pagasa Urtundua. Sí, muchas, muchas gracias, presidenta. Yo escucho... Mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat cu multă atenție ce au spus colegii și am ascultat preocupările acestora, însă litere transnaționale înseamnă că trecem într-o altă dimensiune. Nu doar avem candidatul vârf de lance, doar că vor exista partide europene, e vorba de faptul că orice fel de candidat dintr-o țară, fie că e mare sau mică, poate să aibă șanse, deci va putea să Uh, se prezinte la alegeri uh, în mod normal și să fie votat de toți alegătorii. Nu trebuie să se întâmple ce a spus uh, colegul din Portugalia. Nu trebuie să fie din, un candidat din marile țări. Să fie mari candidați, asta ar fi bine. Thank you very much. Now we go to Mulțumesc și acum raportorii. Pedro. Thank you very much. Mulțumesc. Încep prin a spune că eu cred că este o zi importantă pentru democrația europeană Cred că am muncit foarte bine, am colaborat foarte bine pe o chestiune foarte sensibilă, dar uh, știm cu toții că democrația europeană practic depinde de Parlamentul nostru, într-o mare măsură. Și Parlamentul nostru se presupune că reprezintă pe cetățenii europeni ei sunt cei care aleg în mod direct uh, pe europarlamentare. Și eu cred că propunerea de azi e una bună. Nu e un capăt de drum, știm cu toții, încă mai trebuie să se voteze în plenară, încă mai avem o dezbatere la Consiliu și mai trebuie și acordul final al Parlamentului European, însă Uh, cum spuneam eu, o chestiune foarte sensibilă și iată că Parlamentul face o propunere care încearcă să uh, se asigure că există o reprezentare echitabilă a cetățenilor în Parlamentul European, că Parlamentul va avea dimensiuni rezonabile și că găsim o soluție politică viabilă. De aceea cred că e o zi foarte importantă pentru democrația europeană, cum spuneam. Președinta, Pedro, mulțumesc. Mai adaug și eu ceva, vă rog uh, să îmi permite să vă mulțumesc, pentru că, până la urmă, am fost uniți la sfârșitul votului, deși, iată că diviziunile există și sunt însemnate pe uh, principalele chestiuni legate de acest dosar. Și chiar apreciez, apreciez că am fost cu toții responsabili și am luat decizia asta la nivelul Parlamentului European, pentru că e ceva fundamental în vederea legilor care vor veni probabil la sfârșitul lunii mai 2019. Sigur că încă mai avem două voturi în plenară, în februarie 1 și apoi eh, pentru acord după ce eh, va veni și decizia Consiliului European, va trebui să mai votăm o dată cu majoritate simplă, dar oricum va fi și acesta un vot, deci eh, sper că ne vom păstra acest spirit al responsabilității până la final. Cu asta aș spune să încheiem acest punct al voturilor și acum trecem la cel de-al doilea vot, și anume revizuirea acordului cadru privitor la relațiile între Parlamentul European și Comisia Europeană. Aș dori să vă spun că am încheiat rapid uh, primul vot a fost și un uh, calendar foarte strict pentru depunerea amendamentelor și n-am avut chiar ocazia să facem o discuție asupra amendamentelor, așa că profit acum de ocazie și raportorul Esteban González Pons și raportorul din umbră, dacă doresc să iau cuvântul, pot să o facă pentru a-și prezenta pe scurt punctele de vedere în legătură cu acest dosar. Esteban, ai cuvântul. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vreau să Mulțumesc membrilor Comisiei AFCO pentru amendamentele depuse și îi rog să mă scuze pentru că n-am putut să organizăm nicio reuniune cu raportorii din umbră pentru că n-am avut timp, pur și simplu. Uh, a fost uh, foarte scurt timpul pentru depunerea amendamentelor și pentru dezbatere. Totuși, am încercat să prezint uh, compromisuri ca să încercăm să includem cât mai multe amendamente posibil. Mi-amintesc că Ă, raportul trimitea patru mesaje, și anume procesul candidatului vârf de lance să fie prevăzut în tratate, că partidele politice europene trebuie ca din nou să se alinieze la acest proces și să-și propună candidatul la președinție, cum a făcut în 2014, că următoarele alegeri din 2019 vor fi o șansă pentru că această practică constituțională numită procesul în candidat, candidatul vârf de lance, să se consolideze și că Parlamentul e pregătit pentru a respinge orice fel de candidat la președinția Comisiei propus de Consiliu, care să nu fi fost anterior votat în calitate de candidat vârf de lance cu ocazia alegerilor europene. În acest sens, am uh, format patru compromisuri. Compromisul A Uh, subliniază faptul că acel așa numitul proces al șpiță candidatului reflectă echilibrul interinstituțional între Parlament și Consiliu. Compromisul B uh, subliniază că alegerile din 2014 au fost decisive și rolul uh, pe care l-au jucat partidele politice cu acea ocazie și în acest sens invită partidele politice europene ca din nou să își numească candidații vârf de lance. Compromisul C sublinează uh, rolul cheie al cetățenilor uh, pe calea democratică și viața democratică a Uniunii. Uh, sigur, nu vom fi de acord cu, cu toate, sunt discrepanțe în punctele cheie, dar cred că acest raport este important pentru a consolida poziția Parlamentului în democrația europeană. De aceea, dincolo de diferențe, v-aș ruga să dați vot favorabil final și mă adresez tuturor membrilor comisiei. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc, Pedro, raportorul numărul pentru socialiști. Eu queria um, felicitar o relator pela sua proposta. Mulțumesc, vreau să felicit uh, raportorul. Uh, e un raport care vine exact la momentul potrivit și, într-adevăr, uh, reglementează participarea comisarilor la procesul electoral european și, în același timp, trimite un semnal politic. Adică experiența acestor candidați vârf de lance trebuie menținută, ba chiar și consolidată, pentru că reprezintă o contribuție importantă la viața democratică europeană democrația trebuie să facă pași înainte, nu înapoi. Deci vom sprijini raportorul cu propunerile sale la momentul votului. Thank you, Maite, for... Mulțumesc, Maite, pentru grupul ALDE. Si, queremos felicitar al... Da, Vreau să uh, felicit și eu pe domnul Gonzalez, Pons în numele ALDE. Întotdeauna dânsul uh, muncește cu mult simț de răspundere și cu, și cu sensibilitate față de restul, restul uh, grupurilor. Îl vom susține și îi mulțumim. Thank you and for EFDD, Fabio Castaldo. Mulțumesc, Fabio Castaldo, Castaldo EFDD. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vreau să spun că apreciez eforturile făcute. Pentru noi va fi foarte important să subliniem un concept pe care deja l-am a afirmat în raportul votat anterior, și anume posibilitatea de a avea uh, candidați vârf de lance, inclusiv pentru acele mișcări politice care nu doresc să se organizeze sub forma unui partid, ca să se poată forma platforme civice la alegeri, uh, care să aibă un program comun, inițiative comune și să reprezinte uh, o un fragment important al democrației europene care să nu poată fi exclusă din cea mai importantă secvență a confruntării și anume confruntarea electorală, mai ales în vederea formării noi Comisii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc. Am înțeles că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci putem începe votul. Și începem cu amendamentul 29. Amendamentul oral cerut de domnul Fabio Castaldo. Cineva se opune acestui amendament oral, vă rog. PP-ul se opune. Voi da de 2. Deci, înseamnă că trecem la amendamentul 30. PP-ul a cerut vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Cine se opune? Abțineri? Se adoptă partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendatul 32. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum, compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. A fost doar prima parte, am uitat să spun. Da. Ă, deci prima parte. Amendamentul 42 și acest comandament oral cerut de raportor. Cine se opune? Se opune cineva acest amendament oral? O persoană. Bun, deci uh, supun la vot. 42 uh, cu amendament. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 40. Cine este pentru? împotriva, Abțineri? Se respinge. 43, partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 44 pentru? Împotriva? Verificăm. 44. Votul s-a deschis. Bun. Mm, o persoană n-a votat, dar oricum închidem votul și se adoptă. Deci se adoptă. Compromisul B. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 52, cine este... Nu, încă nu. Amendament oral. Este un amendament oral uh, în plus uh, la compromisul B. Întreb, se opune cineva? PPE-ul se opune. Și e ce reul. Bun. Deci nu îl supun la vot, așadar. Este uh, caduc. Atunci trecem la 52. Cine este pentru? Împotrivă? Hai să verificăm cu vot electronic la 52. The vote is closed. I'm sorry, we don't wait. Votul s-a închis și se respinge. Trecem la 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Se cere verificarea la 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 57. Nu, Fabio dorește să ia cuvântul. Casaldo, mulțumesc. Poate n-am fost eu atent, dar nu am înțeles amendamentul oral pe care l-am propus eu la 4A suplimentar. A fost supus la vot sau nu? Fost respins, spune președinta. ECR, okay. yes, object. It was objected, sorry, where I am now. 58 or 7? 57, who's in favor? deci 50, cine este pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. eu pentru, împot, ă, împotrivă, bun, verificăm vot electronic la 58. The vote is uh, closed. EPP. Votul s-a închis, PP-ul are vot în plus. Take the card. Yeah. yeah. Okay, so we have, the vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum trecem la 60. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59. Uh, 59. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 61. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Trecem la considerente, amendamentul 1, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2. Pentru, împotriva abținere. Deci pentru. Se adoptă. 3. Pentru. Împotriva abținere. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 4. Totul s-a închis și se adoptă. Pentru 5, pentru, împotriva abținere se adoptă. 6, pentru, împotriva abțineri se respinge. 7 pentru, împotriva, verificăm la momentul 7, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 11, 10, nu, compromisul C, spune președinta, cine este pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Amendamentul 11, pentru, împotriva, abținere, se adoptă. 12, pentru, împotriva, abținere, se respinge. 13, pentru, împotriva, abținere, se respinge. 14, pentru, împotriva, abținere, se respinge. 15, pentru, împotriva, abținere, se respinge. 16, pentru, împotriva obținere se adoptă. 17 pentru, împotriva obținere se respinge. 18 pentru, împotriva, verificăm la 18, votul electronic s-a deschis. Vot în plus de la PPE. Votul s-a închis. Respinge. 19. Nu, identice. Deci 18-19 respins. Acum 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins. 21 pentru. Împotriva abțineri. Respins. 22 pentru. Împotriva. Verificăm la 22. Votul s-a deschis. S-a închis, se adoptă. 23 pentru, împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se respinge. 27 pentru, împotriva abțineri se respinge. 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. 28 pentru, împotriva abțineri se respinge. Acum vot uh, final Uh, Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. One EPP too much. One too much. Unul în plus de la PPE. The vote is closed. And it is adopted. 17 to 6. Votul s-a închis, 17 pentru, 6 împotrivă, nicio obținere. Deci, uh, mulțumim, felicitări raportorului, încheiem punctul acesta de pe ordinea de zi și acum trecem la următorul punct, punctul numărul 12 da, nu, nu luăm pauză. Ten minutes ahead. Because the vote andiamo. Ladies and gentlemen, we would like to continue the meeting. Doamne și domnilor, haideți să continuăm reuniunea. It's about the situation in Vorba despre situația din Ungaria. And we as AFCO have to comment on a AFCO trebuie să uh, comenteze pe marginea unui uh, raport de la Libe. Raportarea este mai te Pagasa urtundua. de la ALDE. Uh, please, you have the floor. Ai cuvântul. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Am asistat la dezbatere înflăcărate și cred că acum mm, trebuie să ne păstrăm calmul ce privește acest aviz pe care trebuie să-l dăm uh, către Comisia de Resort uh, și anume LIBE pentru acest raport. După cum știți și dacă nu știți vă reamintesc, pe 27 mai 2017 s-a adoptat o rezoluție privitoare la Ungaria și la punctul 10 se mandata Comisia Libe pentru a uh, face un raport pe această temă. În iulie s-a luat decizia de către coordonatorii Libe și se așteaptă ca raportul principal pe care îl va întocmi doamna Sargentini să fie prezentat în fața Libe în luna martie acestui an, să se voteze în comisie înaintea verii și la plen după pauza de vară. După cum v-am spus deja, <clears throat> AFCO trebuie să-și dea avizul împreună cu cult și cont. Eu he decidido centrar... Eh, eh... Eu am hotărât să concentrez propunerea pe care vă supun atenție astăzi eh, pe apărarea constituțională a articolului 2 al tratatului care se referă la marele principii ale Uniunii Europene și la faptul că tot, toate statele membre, fără excepție, au obligația de a respecta acest tratat și articolele sale. Punctele 1 și 4 se bazează nu doar pe rezoluția privitoare la Ungaria, adoptată, cum spuneam, de Parlamentul European cu mare majoritate, ci se bazează și pe rapoartele din decembrie și iunie 2015. Și ceea ce vom analiza în uh, avizul acesta se referă la un element dezbătut deja de ceva vreme în Parlamentul nostru. La punctul 6 al avizului pe care vi-l prezint, Uh, constat faptul că Comisia Europeană nu a primit o propunere privitoare la uh, uh, un, semnarea unui pact al uh, Uniunii Europene pentru democrație, uh, drepturile fundamentale, uh, cunoscut ca și raportul Entfeld. Și tocmai pentru că Comisia Europeană nu are acest instrument, la punctul 3 uh, expun criteriile utilizate de, de Convenția de la Viena, pentru că ne pot fi utile uh, într-un mod foarte practic. Și la punctul 5 menționez obligațiile și obiectivele pe care trebuie să le deplinească toate statele membre, începând cu intrarea lor în acest club al Uniunii Europene și uh, faptul că relațiile între instituțiile europene și uh, relațiile cu, alte, cu alți membri ai Uniunii trebuie îmbunătățite. În concluzie, Am dorit să intru în întrebarea dacă se aplice articolul 7 sau nu față de un stat membru la care ținem, cum e Ungaria, pentru că nu e de resortul nostru să facem și m-am abținut la competențele Comisiei AFCO. Vreau să semnalez că trebuie să ne respectăm strict competențele, în primul rând, ca să nu intrăm noi într-un teren străin și pentru că, de asemenea, avizul nostru se bucură de un spațiu redus și cred eu că e bine să uh, subliniem că cel mai important e să ne referim doar la valorile expuse la articolul 2 al tratatului. Vă mai anunț că, sigur că e vorba doar de o muncă pe care o facem în comun cu toți colegii și în funcție de amendamentele și contribuțiile fiecăruia, de discuțiile pe care le vom avea, vom putea modifica acest aviz adăugând uh, toate sugestiile care îl pot îmbunătăți. Și vă și mulțumesc pentru tăcere și respect și sensibilitatea cu care ați ascultat cuvintele mele. Vă mulțumesc! Er- Mulțumim pentru această prezentare a avizului. Urmează acum domnul Șepflin, în calitate de coordonator al PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru maniera în care ne-a prezentat avizul. Sunt într-o situație dificilă, pentru că sunt uh, maghiar, dar dați-mi voie să fac niște remarce de natură generală. În primul și în primul rând, oricare va fi concluzia Parlamentului European, această concluzie trebuie să se bazeze pe date, pe informații exacte, nu pe prejudecăți. Și aici uh, ne confruntăm cu o problemă. Există narațiunea aceasta privind uh, abuzarea principiului statului de drept în Ungaria, dar și în alte state uh, noi membre ale Uniunii Europene. Problema este aceea că cei care transmit informații din Ungaria în cazul acesta transmit informații primite din partea opoziției, nu oferă detalii cu privire la narațiunea uh, guvernului. Uh, deci avem aici uh, o poziție uh, subiectivă, o poziție subiectivă care generează o mulțime de decizii. Și prin urmare, vreau să vă spun că dacă există persoane îngrijorate de situația justiției din Ungaria, ei bine, acele uh, persoane sunt uh, rugate să citească tabelul Comisiei cu privire la situația ju uh, sistemului juridic din Ungaria. Este un document publicat de către Comisia Europeană. Dacă uitați la respectivul document, vă, dați seama, vă veți da seama că Ungaria nu ocupă un loc codaș nici pe departe. Uh, când vine vorba despre Tribunalul Constituțional, vă rog frumos să vă gândiți sau să fiți conștienți de faptul că în ultimii 5 sau chiar 6 ani, Tribunalul Constituțional, Curtea Constituțională din Ungaria a intrat de mai multe ori în conflict cu Parlamentul. Curtea Constituțională a luat decizii care mergeau în, contra uh, direcției stabilite de către con, Uh, de către Parlament și de către Guvern. Prin urmare, iată, există această înfruntare dintre Curtea Constituțională și uh, Guvern. Și dacă citiți cu mare atenție componența Curții de Conturi, vă dați seama, cur, Curții Constituționale, îmi cer scuze, vă veți da seama că tocmai judecătorii numiți de Fides sunt cei care se opun pozițiilor Guvernului. Deci, Deci, uitați-vă la acest document și uitați-vă de asemenea la uh, situația din alte state, precum uh, România și Malta, uh, situații care, din păcate, nu suscită același interes pe care îl suscită, iată, în mod trist, situația din Ungaria. Vă mulțumim pentru aceste comentarii. Urmează doamna Kaufmann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei. Cred că domnia s-a inclus în a, uh, proiectul de aviz niște elemente cheie și, într-adevăr, sunt de acord cu doamna raportor care spunea că în Comisia AFCO trebuie să ne concentrăm pe acele subiecte care țin de responsabilitățile noastre să punem problema respectării de către toate statele membre ale principiilor și valorilor europene. Și iată, trebuie să-i dau uh, dreptate domnului Schöpfling, și anume, nu e corect ca statele să fie evaluate într-o manieră diferită. Și tocmai de aceea am purtat o lungă dezbatere, vă amintiți probabil raportul Invelt, am promulgat respectivul raport tocmai pentru că Parlamentul European dorea să vină cu un catalog uh, Uh, care să ajute la evaluarea situației din diferitele state membre. Pactul acesta pentru democrație, principiul statul de drept și uh, drepturile fundamentale este un proiect important din punct de vedere politic uh, și din punct de vedere practic, un, un, uh, o propunere care vine din partea Parlamentului European și ar fi cazul ca Comisia Europeană să ia poziție pe marginea acestui, acestei propuneri. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, uh, bineînțeles, la fel ca și alți colegi, uh, privesc cu mare temere la ceea ce se petrece în Ungaria. Și tocmai acesta este subiectul discuției noastre de astăzi, și anume situația din Ungaria. Și oricât l-aș respecta pe domnul Schöpfling, uh, care spunea că trebuie să ne bazăm pe date exacte, uh, Aș vrea să-l uh, întreb uh, totuși pe stimatul coleg care sunt datele exacte cu privire la Ungaria. Am fost foarte îngrijorată de sondajul demarat de către guvernul uh, maghiar sub titlul Stop Bruxelles, un sondaj în care Uh, cetățenii erau uh, informați negru pe alb că Bruselul, orice ar însemna Bruselul, uh, răpește suveranitatea Ungariei și e o, o primă pe cetățeni. Deci, iată, este un sondaj demarat de către guvernul unui stat membru, un stat membru care trebuie să respecte niște tratate, un stat care trebuie să se asigure că deciziile luate la nivel european sunt transpuse în legislația națională. Iată, un guvern al unui stat membru al Uniunii Europene demarează o campanie împotriva Uniunii Europene. Asta este un fapt, o dată exactă, pe care nu putem să o acceptăm. Cred că aici, la comisie, ar trebui să mai uh, includem un subiect în avizul nostru. Și anume, uh, în momentul de față se poartă o discuție, de altfel necesară, cu privire la întărirea principiului statului de drept în statele noastre se vorbește despre cuplarea atribuirii fondurilor europene de respectarea principiului statului de drept. Din câte am auzit, Comisia lucrează pe tema aceasta și mi se pare corect să venim cu genul acesta de instrument. Și uh, o referire la acest instrument ar trebui să fie făcută și în avizul nostru. Bineînțeles, acest instrument se referă la toate uh, statele membre, independența instanțelor, uh, este, din punctul meu de vedere, un criteriu care ar trebui să se aplice pentru atribuirea uh, fondurilor europene. Vă mulțumesc. Domnul Ujașdovski nu este în sală, prin urmare, doamna Spinelli. Eh, grazie a Maite per il parere. Mulțumesc, Maite, pentru aviz. E un document foarte interesant și promit că voi colabora în orice fel voi putea pentru finalizarea sa. Ce mă interesează pe mine e apărarea articolului 2 al tratatelor și inclusiv a jurisprudenței celor două curse europene în materia de care ne ocupăm noi. Și în acest context, Vreau să spun prietenului Gheorghe că nu există un singur scenariu în legătură cu domnia dreptului și eventualele încălcări ale sale în Ungaria. Nu. Există fapte. Nu e doar o poveste. Sunt fapte pe care le sublinează chiar Curtea Europeană de Justiție și nu sunt doar zvonuri și bârfe ale opoziției din Ungaria. Acestea fiind spuse, sunt foarte sceptică în legătură cu utilizarea articolului 7. Deși, în lipsa altui instrument, e bine că dispune și de articolul 7. Pe de altă parte, Uh, sunt foarte favorabil uh, față de Pactul UE pentru Democrație, Statul de Drept și Drepturile Fundamentale, DSF, și anume, sau, și anume raportul Intfeld, pentru că e un instrument mai puțin punitiv față de statele membre, astfel încât se poate răspunde mult mai bine obiecțiilor uh, lui Gheorg prin acest pact UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale. Articolul 7 atâta timp când nu vom dispune de acest pact, pact Intfeld, haideți să utilizăm articolul 7 sau oricum, măcar să ne bucurăm că dispu- dispunem de el, dar totuși e un articol care reprezintă o armă boantă, nu este ascuțită, nu este nici măcar o opțiune nucleară, într-adevăr, pentru că o, o armă trebuie utilizată ca să fie și credibilă. Deci e mai rău decât opțiunea nucleară, practic că nu se ajunge la niciun rezultat cu această opțiune. Mulțumesc. Sorry, is, uh, yes, Mr. Terry Cabras. Domnul Terry Cabras. Thank you, thank you, Chair. Uh, uh, pointed... Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum se spune în uh, textul avizului, în Ungaria există mari probleme legate de respectarea principiilor democrației și uh, statului de drept. Prin urmare, grupul verzilor pe care îl reprezint astăzi consideră că articolul 7 ar trebui să se aplice. Din punct de vedere constituțional, există diferite aspecte deja puse în uh, discuție de Comisia de la Veneția. În primul și în primul rând, în ceea ce privește drepturile omului, Ungaria a adoptat măsuri care uh, îngrădesc libertatea de expresie. O, o societate democratică trebuie, într-adevăr, să îngrădească instigarea la ură, dar o, so- o țară democratică nu poate veni cu niște măsuri care ar putea merge dincolo de acest deziderat. În al doilea rând, în ceea ce privește independența justiției și principiul statului de drept, responsabilitățile oferite șefului magistraturii reprezintă până la urmă o încălcare a separării puterilor în stat, separare care este esențială pentru o societate democratică. În al treilea rând, au avut loc mai multe reforme într-un timp foarte, foarte scurt, care aveau drept obiectiv, până la urmă, uh, neaplicarea hotărârilor curții constituționale. Anumite prevederi considerate a fi in, uh, neconstituționale au fost uh, totuși transpuse în legi. Așa cum spunea Comisia de la Veneția, genul acesta de practică pune în pericol uh, stabilitatea și uh, durabilitatea până la urmă a Constituției. Încalcă de asemenea și principiile unui, uh, unei democrații care funcționează în funcția în uh, în virtutea principiului statului de drept. Deci genul acesta de măsuri uh, nu poate decât uh, reprezenta un spine în uh, spinarea uh, sistemului judiciar democratic. Comisia de la Veneția spune cât se poate de clar că măsurile acestea sunt uh, abuzive. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, Charles. Ai cuvântul? Vă mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu vreau să-i mulțumesc lui Maite pentru acest aviz care este foarte util și este foarte solid. După aceea, arma nucleară. În jargonul militar spunem că arma nucleară are o funcție disuasivă. Doar atât, nu este niciodată folosită. Articolul 7, prin urmare, are o funcție disuasivă. Pe mine mă interesează toate lucrurile care ar putea declanșa aplicarea articolului 7. Avem Comisia de la Veneția care își poate expune părerea cu privire la funcționarea unui stat, toate bune și frumoase, dar în al doilea rând avem Agenția de la Viena uh, pentru drepturile fundamentale. Eu cred că această agenție ar deveni mai credibilă, mai ar, ar avea mai multă autoritate în cazul în care ar fi independentă de, către, de Comisia Europeană, pentru că această agenție ar putea declanșa ea însăși alerte, pornind de la evaluarea unor discursuri uh, ținute de către diferiți oameni politici. Uh, Uh, textele sunt importante, dar și contextul. Prin urmare, agenția ar putea monitoriza aceste discursuri și ar putea asuma rolul de a uh, Uh, contacta persoanele respective sau uh, comisiile din parlamentele naționale sau comisiile din Parlamentul European responsabile pe fond, AFCO, juri, etc., etc. Și pe baza acestor uh, discuții am putea lua o decizie pe fond. Eu înțeleg poziția domnului Schäfling. Domnia sa vine dintr-un stat care este atacat și, bineînțeles, se simte obligat să amintească de adevărul său, adevăr uh, pluralist. Eu cred că e important uh, să primim informații din partea unor uh, instanțe independente. și după aceea Trebuie să ținem cont și de contextul în care funcționează uh, Parlamentul European și toate aceste elemente nu pot decât să ne, să ne facă să cerem până la urmă informații din partea unor uh, instanțe independente cu privire la subiectele pe care trebuie noi să ne pronunțăm. Mulțumim, doamna Mercedes Preso. Presidente, eh, anch'io ringrazio la... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și eu raportoarei pentru un aviz important și care ne permite să facem o reflexie și să avem și o dezbatere privitoare la situația din Ungaria. Colegii au, au spus deja că există elemente de fapt, elemente evocată de Curtea Drepturilor Omului și nu numai, care s-a referit la încălcarea statului de drept. Dar uh, vreau să mă refer și la cele spuse de colegul Schöpflin. Eu cred că aici avem și un aspect politic. Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. În tratatele noastre există o carte a drepturilor fundamentale. Dacă un stat aderă la Uniunea Europeană, înseamnă că aderă la respectivele valori și le respectă în continuu. Văd că e cumva la mod acum și chiar liderul uh, maghiar e unul din uh, cei mai uh, importanți exponenți acestei tendințe. Până acum doar în vorbe, nu neapărat înfăptuind ceva precis sau făcându-le prin intermediari, dar măcar în, la nivelul vorbelor, lideri ai unor state membre ale Uniunii Europene care au semnat tratatele, deci și Carta Drepturilor Fundamentale și aderarea la principiile statului de drept. Așadar, acești lideri în vorbe pur și simplu calcă în picioare aceste principii spunând că libertatea lor de state suverane le permite să facă exact ceea ce doresc. Eu cred că aceste încălcări care rămân la nivel oral și politic, încălcări ale principiilor fundamentale ale Uniunii Europene, sunt oricum la fel de grave ca faptele și nu, poate, nu se poate ca liderii aceștia uh, să fie nepedepsiți din punct de vedere politic. Totuși acești lideri sunt membri, sunt lideri unor state care sunt membre pe deplin ale Uniunii Europene. Sigur, articolul 7 e dificil de utilizat, cum au reamintit colegii. Da, e, o fi un fel de armă nucleară, dar mai sunt și alte instrumente pe care le avem la dispoziție și vă aș reaminti. Sunt uh, mulți lideri, inclusiv șeful guvernului meu, care au reamintit că solidaritatea și respectarea principiilor nu sunt cu sens unic. Iată că și fondurile europene pot avea un cuvânt mare de spus când e vorba de a sancționa încălcările principiilor. Încălcările principiilor nu pot fi doar la nivel financiar, economic, monetar și bugetar. Vorbim și de încălcările ale principiilor fundamentale. Și și declarațiile sunt importante. sunt importante și când e vorba de a respecta principiile fundamentale ale Uniunii. Așadar, cred că noi trebuie să continuăm și să reamintim și asta, că cine vrea să facă parte din Uniunea Europeană trebuie și în mod formal, în comportament, în declarații, trebuie să reprezinte aceste valori. Poate să le calce în continuu în picioare uh, declarații și apoi să demonstreze că pe plan legislativ nu totul e așa negru cum se înfățișează. Dar noi totuși trebuie să dăm crezare ce ne spun liderii. Dacă liderii uh, spun că nu dau doi bani pe principiul democrației, atunci îi credem. Pe cuvânt. Și atunci cred că trebuie să fim mult mai atenți uh, la ce spun ei și la ce se întâmplă. Thank you very much. I don't see anybody Vă mulțumesc. Văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Prin urmare, Maite, dorești să încheie discuția? Gracias a todos. Mulțumesc eh, tuturor. Sigur că este și va rămâne o chestiune foarte sensibilă pe care trebuie să o gestionăm foarte responsabil. De asemenea, e clar că trebuie să analizăm în detaliu nu doar ceea ce ține de stricta competență a comisiei noastre, ci să avem o dezbatere uh, ca să vedem cât sunt traduse în practică vorbele și anumite principii ideologice. Articolul 2, haideți să facem o comparație, îl putem vedea ca o pădure. Uh, și prin uh, cuvinte putem uh, turna gaz pe foc și să dăm foc acestei păduri. Și uneori uh, utilizarea ideologiei în anumite țări poate fi un adevărat, poate crea un adevărat incendiu și e important să păstrăm această pădure, mă rog, acest articol 2. Oricum, trebuie să vorbim despre multe chestiuni și trebuie să o facem cu atitudine deschisă ca să înțelegem toate diferitele aspecte referitoare la fondul chestiunii pe care o analizăm aspecte care depășesc uh, strictul cadrul acestui aviz, dar pe care e important, foarte important ca politicieni să le evaluăm. Mulțumesc și voi ține cont de uh, toate contribuțiile dumneavoastră. Gracias. Who? Ivan, yes. Doamna Kaufmann, aș mai avea o întrebare legată de calendar. Ne-ați putea da câteva detalii? despre calendar. Asta vroiam să spun și eu la final. Avem un termen pentru amendamente 5, uh, uh, ora 17 în, uh, pe 1 februarie. Și apoi avem întâlnirea coordonatorilor AFCO 26-27 februarie, da? Și după aceea vom vota probabil 25, uh, pe 25 aprilie. Între timp o să vedem cum gestionăm amendamentele, dacă avem nevoie de un termen suplimentar, dar pentru moment termenul pentru amendamente este 1 februarie ora 17. Și trecem la următorul punct, iarăși un subiect cu care ne tot întâlnim, dreptul uh, la anchetă și Ramon a cerut uh, să ia cuvântul. Mulțumesc, Danuta. Vreau doar să informez membrii comisiei noastre că, după cum și aduc aminte, în ultima plenară din decembrie s-a discutat uh, întrebarea orală către Comisia Europeană în legătură cu împotmolirea lucrărilor în ce privește regulamentul uh, privitor la comisiile de anchetă. Și doream să transmit Comisia AFCO că răspunsul Comisiei Europene a fost uh, decepționant, dezamăgitor. Nu doar pentru că vicepreședintele uh, însărcinat cu această chestiune nu a fost persoana care a răspuns, ci și pentru că conținutul uh, răspunsului a fost unul de natură birocratică. S-a repetat că comisia studiază problema și că are pe masa de lucru documentele elaborate de către serviciile juridice ale celor trei instituții și așa mai departe. Comentariul meu dorește să repete că această chestiune zace undeva într-un sertar al Comisiei și vreau doar să vă spun că cred că am ajuns la limită cu ce putem noi să facem pe tema asta. Adică vreau să vă semnalez, uh, să trag un semnal de alarmă, de fapt, că probabil că dacă în următoarele săptămâni nu își găsește vreo rezolvare această chestiune, nu va mai fi posibil să avem un regulament prevăzut de Tratatul la Lisabona, regulament pe care ar fi trebuit să-l elaborăm pe baza raportului aprobat în fosta legislatură. Și iată, după 3-4 ani uh, de la acel raport, în următoarele luni vom vedea că uh, chestiunea se va bloca definitiv pentru că nu există trilog cu Comisia și cu Consiliul. În plus, de, vă mai spun că, sigur că trebuie să Uh, am adoptat la ultima reuniune niște inițiative, președinta știe foarte bine. Prima ar fi să organizăm o întâlnire între domnia sa și cu subsemnatul și cu președintele Parlamentului pentru a uh, expune plângerea noastră în mod uh, formal ca să poată fi transmisă Comisiei Europene și Consiliul European la nivel maxim acestor instituții. De asemenea, trebuie să vedem dacă e o chestiune în care Secretatul Comisiei trebuie să dea un răspuns, dacă să ne spună dacă se poate transmite sau nu plângerea formală către Curtea de Justiție, cum a cerut grupul PPE, prin raportorul din umbră Viland, și încă ceva, ce anume vreau să vă spun că eu vă stau la dispoziție și sunt dispus să facem o ultimă tentativă, și anume să colectăm documentele serviciilor juridice în aceste 9 luni, elaborate în aceste 9 luni, deci din noiembrie 2016 până iunie 2017, uh, documente care s-au blocat la nivelul Consiliului și al Comisiei și atunci intenția mea ar fi deci să uh, colectăm toate aceste documente și acorduri, inclusiv opțiunile uh, propuse de serviciile juridice pentru articolele cele mai conflictuale și astfel să elaborăm un text nou. Dacă există vreo posibilitate ca această inițiativă să deblocheze lucrurile, asta s-ar putea doar dacă suntem îndrăzneți și facem acest pas. Deci să prezentăm Consiliului și Comisiei un text nou decât cel al lui David Martin, că din nefericire, iată, au trecut trei ani și jumătate de negocieri, convorbiri cu toate președințiile care s-au perindat, nu mai povestesc tot ce s-a întâmplat, dar rezultatul final e că suntem într-un impas și uh, Iată, în mod ciudat, în intervențiile de ieri ale președinției estone și bulgare, ambii reprezentanți în comentariile lor mm, că își cer scuze pentru acest impas, au prezentat aceeași frază și anume au spus că sperăm că lucrările serviciilor juridice Uh, să poată da naștere unui nou text. Și, doamnă președinte, eu am ajuns la concluzia că dacă nu facem un nou text, nu facem pasul ăsta și nu uh, uh, îl prezentăm Consiliului și Comisiei, atunci nu mai putem găsi nicio soluție. Și atunci intenția mea este asta. Și cu asta închei. Deci să am o întrevedere cu raportorii din umbră, să le fac o propunere uh, pentru un nou text și să-l transmit Comisiei AFCO, să-l prezint săptămâna viitoare chiar. La, uh, de fapt, la următoarea sesiune plenară. Oricum, atunci vom putea vedea concret modul în care se va putea adopta sau prezenta acest text și fără a afecta angajamentele noastre anterioare față de textul adoptat, să putem începe negocia pentru un nou text. Că dacă nu facem asta, s-a terminat tot. Putem să tot protestăm, putem să tot uh, să ne tot adresăm uh, președintelui Parlamentului European, să-i spunem că nu s-a respectat uh, legislația de colaborare interinstituțională, să tot comentăm și așa mai departe dar uh, s-a terminat tot aici. Și totuși, mai fac această ultimă tentativă, mă voi întâlni cu raportorii din umbră și le voi prezenta un text. Și dacă se va bucura de acordul lor, vom putea să îl supunem discuții la viitoarea întâlnire a Comisiei AFCO din februarie. Asta e ideea mea și cu asta vă mulțumesc. Ramon, eh, Mulțumesc, Ramon. Mai dorește cineva să facă observații, să reacționeze mai te? Bien, muchísimas gracias, presidenta. No, no son buenas. Mulțumesc. Da, nu sunt vești bune. În ciuda eforturilor făcute de domnul Haureghi, care știm că are mare experiență de negociator, dar iată ce ne prezintă o chestiune foarte serioasă, trebuie să ne gândim bine, trebuie să cunoaștem uh, noua propunere Pentru că, iată, Consiliul pur și simplu nu ne recunoaște competențele noastre de Parlament. Deci vom vedea ce ne va prezenta colegul. Oricum, îi mulțumim pentru ce a făcut până acum, iată de ani de zile, pe tema asta, pentru că eh, cei care îl cunoaștem din Spania știm foarte bine că domnia sa întotdeauna face toate eforturile și nu e doar problema noastră, și e o problemă a Consiliului și a limitelor obiective pe care le stabilesc ei. Dar vom vedea, oricum, mulțumim. Ok. Anybody else? Altcineva? Nu am acces la acest document, înțeleg uh, că cumva acest document sau a avut loc o scurgere și acest document a ajuns uh, la dumneavoastră, dar mi se pare ciudat acest uh, proces, uh, acest mod de a, în care se joacă cu noi. Înainte de toate, aș vrea să scriu o scrisoare către cele trei servicii juridice să uh, le rog să ne prezinte rezultatele acestor um, eforturi de luni în șir, pentru că um, că serviciile juridice sunt în serviciul nostru și avem dreptul să cerem informații despre ce fac aceste servicii juridice și au lucrat atât de mult, vrem să vedem rezultatul. E ceva ce putem să cerem. De asemenea, putem să cerem serviciilor juridice și o ședință și o explicație directă a rezultatelor muncilor și apoi, împreună cu președinția bulgară, dacă vedem că situația nu se deblochează și continuă la fel, atunci, în paralel, putem uh, lucra mai îndeaproape cu președinția bulgară, insistând uh, să se deblocheze situația în Consiliu și putem avea o discuție și cu Consiliul în baza documentului furnizat de serviciile juridice. Deci, haideți deja în următoarele două săptămâni să facem asta și să vedem. În același timp, îmi pare rău că trebuie să o spun, că sunt uh, dezamăgită de abordarea colegilor din serviciile juridice mm, din instituțiile, celelalte instituții, Comisie și Consiliu. Atâta muncă și nu ajungem la nimic. Dacă nu primim răspunsuri rapide, probabil ai dreptate, va trebui să avem acest document, îl poți pregăti. Acum trebuie să vedem ce vrem să facem cu el. Să, să... E doar o discuție pentru moment. Așadar, vom discuta în detaliu cu președinția bulgară, într-un mod mai operațional, acest subiect și, în același timp, vom intra în contact cu serviciile juridice inclusiv cu serviciul nostru juridic, cu toți cei care au lucrat la acest subiect și vom cere serviciilor juridice să ne facă această prezentare și apoi vom decide dacă continuăm așa cum ai propus, să pregătim un text și facem asta rapid. Nu știu dacă dacă avem pe cineva de la serviciul juridic aici, doriți să vorbiți? Nu? Vă rog, Ramon. Bueno, muchas gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să vă reamintesc că Serviciul Juridic al Parlamentului European ne-a trimis deja o scrisoare pe care o v-am transmis-o și acolo explică absolut tot ce s-a întâmplat uh, în decursul reuniunilor și Serviciul Juridic al Parlamentului European ne spune deja că, din nefericire, serviciile juridice ale Comisiei și al Consiliului, care sunt în slujba acestor instituții, nu a noastră, au uh, făcut acest blocaj pentru că respectivele rapoarte le-au transmis Secretariatul General al Consiliului și al Comisiei și acolo s-au oprit lucrurile. Deci, eu cred că în ce privește serviciile juridice ale celorlalte instituții, acestea nu au intenția să ni se alăture. Serviciul juridic al Parlamentului European este cel care ne-a informat în legătură cu aceste reuniuni și rezultatul acestora și atunci ne-au prezentat un document așa numit pe patru coloane, în care fiecare articol uh, apare acolo unde există un acord, dacă există un acord între serviciile juridice și acolo unde nu există, care sunt opțiunile. Și pe baza acestui document lucrez eu, doamnă președintă, și acest document este cel care prezintă poziția cea mai pragmatică la care lucrat serviciile celor trei instituții. Eu sigur accept uh, să uh, facem o nouă încercare cu președinția bulgară, dar vă reamintesc că e cea de-a șasea președinție Uh, sub egida căruia uh, facem încercările acestea și președinția asta când se va reuni în Consiliul uh, Statelor, în Consiliul General, se va întâlni cu acest raport al serviciilor juridice care spune că nu se negociază pe baza textului Parlamentului European. Deci, cred că asta nu e o soluție. Asta e poziția mea, dar oricum, doamna Hübner, v-aș putea explica într-o reuniune bilaterală care e poziția mea cu acest document. Sigur, vom face și cu raportorii din umbră. Deci nu vom face nimic înainte de a ne consulta cu reprezentanții grupurilor politice și vom veni în fața Comisiei AFCO doar dacă există o abordare politică suficient de comună dacă, uh, care să ne permită să vedem facem acest pas sau nu și cum o facem. Cu secretariatul Comisiei trebuie să vedem în ce format am putea elabora acest nou text. Asta ar fi ideea. Da, sigur, vă stau la dispoziție, pot discuta cu raportorii din umbră și cu dată, doamnă președinte, pentru cea mai bună soluție posibilă. I don't think we are... Președinta, nu cred că suntem gata să luăm o decizie operațională acum. E prima dată când primesc aceste informații. Cred că va trebui să discutăm amândoi și să pregătim ceva ce voi prezenta apoi coordonatorilor pentru luarea unei decizii. Deci vă propun să lucrăm bilateral cu secretariatul. Poate ați putea adăuga un punct uh, pe agenda coordonatorilor în plus. Președinta, nu, nu sunt pregătită încă pentru asta. Putem avea o discuție, dar ar fi o pierdere de timp. Cred că aș prefera să discutăm întâi bilateral și după aceea uh, să decidem cum, uh, cum să continuăm. Mulțumesc! Deci continuăm, nu renunțăm, trebuie doar să alegem calea pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, la diverse nu avem nimic, punctul 14. Următoarele ședințe au loc uh, luni 26 februarie după amiaza și marți 27 februarie dimineața. Ne revedem atunci. Ședința se suspendă. Vă mulțumesc foarte mult!